Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc ca să putem începe ședința de dimineață a Comisiei Regii. Thank you very much. We begin with the voting time. Our... Mulțumesc. Începem cu timpul de vot. Ședința de azi. Avem un singur vot, raportul din propria va primi strategia Uniunii Europene pentru regiunile sau regiunea alpină. Raportor e doamna Brevsa. Doamna raportor și-a prezentat proiectul de raport la ședința regii din aprilie. Până la termenul limită s-au primit 217 amendamente. Doamna raportor propune și diverse amendamente de compromis. Vreți să luați cuvântul pentru unele observații înainte de a vota? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea pur și simplu să le mulțumesc colegilor pentru toate eforturile depuse. Am avut mai multe întâlniri și ale raportorilor din umbră pentru a încerca să ajungem la compromisuri și cred că până la urmă s-a ajuns la un text uh, care are un consens larg. Desigur că vor exista unele voturi la care părerile diferă, dar în legătură cu punctele principale, cred că am ajuns la compromisuri care de fapt au îmbogățit raportul și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au uh, contribuit. Aș vrea de asemenea să mulțumesc <clears throat> și comisiei și structurilor comisie care ne-au ajutat pentru că am avut peste 200 de amendamente. A fost foarte mult de muncit. Mulțumesc. Mulțumim. Trecem acum la vot și începem cu amendamentul 42. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 43, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 34, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 98 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Amendamentul 100 Mă scuzați, spune vorbitoare. Amendamentul 123. Greșeala mea, deci 123. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis vot. The vote is S-a închis votul și s-a respins. Îmi pare rău, a fost greșeala mea. Trecem la compromisul 13. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral aici, dar acum trecem la compromisul 14 pentru. Cine e pentru compromisul 14? Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 30, da, l-am votat. Amendamentul 138, a doua parte, de la 138, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 142. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 154, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A existat un amendament oral din partea domnului raportor. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu. L-am votat deja cu amendamentul oral. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 159, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 161, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 162, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 164, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 167 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 168 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 176, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 177 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 179 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 18. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 189. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 21. Pentru? E un vot pe părți. Prima parte. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 33. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 203. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 206. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 215 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 de la mențiuni, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, considerentul A, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, considerentul B, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 36, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, considerentul B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, consentul C, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, consentul C, avem și un amendament oral. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Votăm amendamentul 16 cu amendamentul oral. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, considerentul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 20, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 22, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru amendament oral. Cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Deci votăm amendamentul 23 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 25, consilentul E, Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 26, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 37, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, considerentul F, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Mandatul 40 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Mandatul 41 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la sugestiile de la Employment A ocupare. Da? Doamna Bresl? <clears throat> Mulțumesc. Doream doar să subliniez că am uh, preluat uh, foarte multe dintre sugestiile de la diverse comisii în acest amendament. Deci, în unele cazuri, sunt voturi împotriva, dar multe dintre amendamente au fost deja incluse în amendamentele de compromis. Mulțumesc a fost important să știm de ce respinge. Întrebare fără microfon din sală. O să încerc să le votăm pe blocuri de la sugestia A până la sugestia K. Pentru, împotriva, abțineri, acestea s-au respins. Sugestia L pentru, nu, e un compromis, e caduc din cauza compromisului, trecem atunci de la M, nu, de la L, nu, care e caduc, de la M la O. the Cu excepția celor caduce pentru procesul verbal. De la M la, până la 18, cu excepția celor caduce. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sugestia Comisiei Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară E același lucru cu cel de dinainte. Votăm de la A la C în bloc. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Sau respins? Compromisul 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum trecem <clears throat> la sugestiile de la E până la compromisul 35, cu excepția celor cadru. Who is in favor? Who is against? Pentru, împotriva, abțineri, acestea sunt respinse. Now we are compromise. Acum, compromisul 35, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la sugestie de la 25 până la 32 Cine e pentru, împotriva, abțineri și sunt respinse. Cum sugestiile Comisiei de Transporturi și Turism, vom proceda în mod similar de la A la F, nu, până la 14, de la A la 14, cu excepția celor care aduce. Cine e pentru? You have to, to swipe. Deci tot acest bloc a fost bun, am avut acea listă de voți, dar nu cred că ni le dorim. The C suggestion. Sugestia C e corect? De la A la C. Bun. Sugestia A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia B. Pentru? <clears throat> Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia C pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum putem vota un bloc. Nu, a fost deja un bloc. Deci vreți următorul. Spuneți-mi pe care vreți să le votăm separat. Pe toate. D. Bun, să trecem mai departe. Sugestia D. Cine e pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Sugestia E pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Foarte bine. Sugestia D. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. E sau D? D. Vrem să verificăm la D. D de la Dunăre. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Și s-a respins. <clears throat> Amendamentul E. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul F pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. GH 1, 2, 3, 4 sunt caduce. Putem vota în bloc de la 5 până la 13? Da? Vă rog. Votăm în bloc de la 5 până la 13, cu excepția celor care aduce. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la sugestiile Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Există dorințe pentru un vot separat sau le putem vota în bloc? până la 24. Deci până la 24 putem? Nu. Le vreți separat. Sugestia 1 e după din cauza compromisului numărul 2 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri se respinge. Numărul 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 5 caducă, 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 e caducă, 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 10 caducă, 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, caduca, 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24 e caducă, 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 29 caducă, 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și trecem acum la votul final, vot uh, electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. închis votul. Și felicitări, doamna Raportul dumneavoastră a fost adoptat. Și dar vă mulțumesc foarte mult. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, we can continue now with... Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm. Următorul punct, schimb de păreri cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul financiar 2017. Toate secțiunile. Mă bucur să pot ura bun venit astăzi alături de noi, domnule Jean Jens Geier, raportor general pentru bugetul pe 2017. Domnul Gaia dorește să lucreze în strânsă legătură cu aceste comisii responsabile și iată, haideți să purtăm această discuție astăzi. Astăzi vom avea un sprint prim schimb de păreri. Comisia va face o prezentare. A fost amânată de la <clears throat> sfârșitul lui mai la sfârșit, până la sfârșitul lunii iunie. Raportorul nostru este domnul Von. Astăzi, din păcate, nu este prezent. Și domnul Nielsen va prezenta avizul său, dar un pic mai târziu, nu acum. Da, așadar cuvântul domnului Gaier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a vorbi astăzi un pic despre bugetul viitor pentru 2017. Am uh, onoarea să fiu responsabil pentru versiunea Parlamentului. Așa cum spuneați și dumneavoastră, Exercițiul în acest an va fi ușor diferit față de alți ani. Așa cum ați arătat, Comisia a amânat publicarea textului cu câteva săptămâni. Inițial fusese prevăzut pentru 25 mai publicarea și Comisia e de părere că are nevoie de un pic mai mult timp pentru recalcularea cheltuielilor cu privire la criza refugiaților. Așadar, noua dată pentru publicarea bugetului va avea loc după referendumul britanic, nu, neavând nimic de a face cu acesta. Directorul general adjunct a mai confirmat asta odată luni, zis că nu au nimic de a face unul cu celălalt. Eu am luat-o ca pe un răspuns ironic. Știm cu toții că în comisie nu se trântește nicio ușă momentan de teamă să nu sperie votanții britanici. Noi am mai uh, văzut situații similare, de exemplu când Parlamentul 2014 a luat o pauză de șase săptămâni pentru alegeri. Am avut o procedură similară. Acum întrebarea este cât de repede va atinge Consiliul poziția. Această întrebare este deschisă în momentul de față și de aceea în Comisia de Buget am hotărât ieri ca primul trilog să nu, fie, să nu aibă loc înainte de pauza de vară, iar lăsam, i-am lăsat astfel prea puțin timp Consiliului pentru a-și găsi poziția, deci după, ne întâlnim după vacanțe. Acestea sunt doar probleme organizatorice. Avem însă și probleme care țin de bani. Ca prime linii orientative am stabilit în plenul din aprilie uh, liniile orientative, stabilind în linii mari argumentația Parlamentului și am plecat de la ideea că uh, acestea, aceste linii orientative s-au bucurat de o mare majoritate în Parlament și acestea pleacă de la ideea că nevoia financiară în 2017, nevoile nu vor fi mult diferite de cele din 2016. Și avem oricum 5 miliarde de euro în plus pentru a trata efectele crizei financiare. Pe de o parte pentru a înlătura cauzele migrației și pe de altă parte pentru a ajuta statele membre în gestionarea acestei crize. Din punct de vedere bugetar, asta înseamnă că acele categorii 3 și 4, politica internă și politica externă, sunt uh, folosite până la limita maximă pe care permite cadrul financiar multianual. Eu nu văd niciun motiv să spunem că în 2017 vom avea nevoie de mai puțini bani decât în 2016. Nu. Și aici asta înseamnă două lucruri. Pe de o parte, nu avem rezerve în aceste categorii și în al doilea rând, pentru că categoriile bugetului nu se suprapun, cu o singură excepție tehnică, dar foarte complicată, nu putem prelua, putem transfera fonduri din alte categorii. Și aici ne vom certa cu Consiliul, sunt sigur. Avem așadar limita maximă a bugetului anual și limita prevăzută în cadrul financiar multianual. Politic se tot spune că motivul politic este că trebuie să avem rezerve pentru situații neprevăzute, însă mai e și argumentul să nu trebuiască să avem plăți prea mari. Este doar una dintre problemele pe care le prevedem. Toate prioritățile pe care și le-a stabilit Parlamentul vor trebui avute în vedere și pe viitor și vă aduc aminte că pentru finanțarea Fondului European pentru Investiții Strategice, să mai găsim 4 miliarde pentru 2017 ca să alocăm aici uh, suma unde se menționează garanțiile pentru FC. Va trebui așadar să săpăm adânc în buget pentru a extrage niște miliarde de acolo. <clears throat> Asta arată, cel puțin după părerea mea, că acest cadru financiar multianual, așa cum a fost prevăzut, uh, prevăzut acum câțiva ani, e ceva, e un plan de vreme bună, cum am spune noi în germană, adică un lucru care funcționează atâta timp cât nu apare nicio problemă. În uh, condițiile crizei migrației uh, și a problemelor aferente, negocierile nu vor putea fi închipuite fără o discuție în paralel cu privire la noul cadru financiar. În aceste linii orientative, Parlamentul a mai stabilit să ceară Comisiei să facă legătura cu instrumente financiare corespunzătoare. Avem o previziune economică corespunzătoare din partea Comisiei, cea mai recentă din toamna lui 2015. Avem procedurile semestrului european, eu cred că e important ca aceste instrumente să fie mai clare. Am putea avea, adică trebuie să avem sigur o discuție uh, corespunzătoare în Parlament și apoi să vedem ce ne propune Comisia, ce putem aplica dintre instrumentele existente pentru ca aceste mijloace bugetare să fie orientate mai clar în acest sens. Asta ar spori plus valoarea acestui buget. Mai mult decât atât, trebuie să ne uităm și la obiectivele pe care le-am stabilit în strategia Europa 2020. Și aș menționa doar două care îmi sunt foarte importante mie. Combaterea șomajului în rândul tinerilor, cu instrumentul Inițiativei Europene pentru Tineret și combaterea sărăciei, în special în rândul copiilor în Uniunea Europeană. Va trebui să ținem cont de toate, toate aceste aspecte atunci când uh, construim acest buget și asta într-un mediu politic dificil pe care îl cunoașteți cu toții. Și aceasta într-o situație în Consiliu unde disponibilitatea de a mobiliza fonduri suplimentare nu e prea mare. Dar unde s-ar putea să se înțeleagă că nici nu merge altfel. Acestea ar fi condițiile cadru, așa cum le-aș descrie eu și aștept cu interes acum observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim pentru observații, pentru începutul acestei discuții. Îi voi da acum cuvântul domnului Nielsen, care ne poate prezenta poziția domnului Von, raportorul nostru din Comisia Regi. Domnule Nielsen, vă rog. Mulțumesc. Derek nu e aici, sper că se află în țara Galilor, unde trebuie să facă campanie. Mi-a scris însă câte ceva și voi citi aceste notițe. Poate că ar fi avut uh, și ceva de spus direct la cele menționate de Jens, dar deocamdată asta este ceea ce mi-a dat. Luăm notă de importanța informațiilor de la Comitetul de Buget, pentru Comisia de Buget, scuze, pentru noi această politică reprezintă investiția principală în economia reală și reduce diferențele între regiunile europene întărind coeziunea economică, socială și teritorială. De aceea bugetul 2017 e foarte important și trebuie analizat cu mare atenție. Trebuie să ne asigurăm că există fonduri suficiente în buget, în special la titlul 1B, pentru a garanta toate angajamentele de plată pentru fondurile de coeziune. De aceea e important să eliminăm întârzierile de plată către beneficiari. Bugetul 2017 trebuie să trateze aceste probleme. Avem nevoie de un plan corespunzător. Cerem Comisiei să demonstreze progres în domeniul simplificării fondurilor europene, în special în ceea ce privește reducerea uh, obstacolelor sau a sarcinii administrative în implementarea acestor proiecte. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate, trebuie să găsim căi pentru a măsura succesul acestor programe finanțate de UE, să vedem dacă banii au fost uh, cheltuiți cum trebuie și unde putem face îmbunătățiri. Adică trebuie să fim mai eficienți, să economisim bani pentru a cheltui fiecare euro cu, cu cap. Trebuie să ne asigurăm că acești bani chiar fac o diferență și constatăm că probabil mai mulți bani vor fi puși deoparte pentru refugiați și migrație și de aceea trebuie să avem în vedere Orizont 2020 și Connecting Europe, facilitatea care să ajungă la niveluri de dinainte de FC. Sigur că e încă prea devreme, Comisia va prezenta bugetul abia pe 27 iunie, însă vizul Regii va fi prezentat pe 13 iulie 2016 și atunci vom putea depune amendamente până pe 20 iulie anul curent, dacă va fi considerat necesar. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorii din umbră doresc să ia cuvântul? Nu văd pe doamna Spirachi. Domnul Van Nistelrooy în numele PP, În numele PP susțin pregătirea din Comisia de Buget. Avem o relație foarte bună cu Comitetul de Buget, cu raportorii. În fiecare an apare același lucru. Consiliul tinde să diminueze bugetul necesar pentru politica regională. Și atunci metoda noastră pentru a readuce investițiile la nivelul convenit înainte rămâne aceeași. Asta pe de o parte. În al doilea rând, vorbind în aceste evoluții noi, precum EFSI, am văzut săptămâna trecută, în plenară, că FC se descurcă foarte bine și ar putea fi extins și prelungit. Noi am dorit să vedem mai în detaliu rezultatele acestui nou instrument. Există prime rezultate cu privire la multiplicatori și e incredibil ce se spune, acel multiplicator de 16 sau 23. Niciodată n-am reușit să înțeleg asta, însă avem în fondurile noastre un multiplicator de 4 în mod normal. Un euro din fondul de coeziune împreună cu investițiile autorităților locale și naționale, investitorii privați, am ajuns la, până la 4 euro pentru fiecare euro investit. Și lumea spune, da, dacă aduce astfel de împrumuturi, va fi similar. Însă eu am văzut în viață că împrumuturile trebuie plătite înapoi, trebuie acoperite. Adică eu văd lucrurile diferite așadar. Vom avea un uh, raport în proprie inițiativă în curând, studiind instrumentele care ne arată dacă putem folosi sau în ce fel putem folosi aceste instrumente. De multe ori nu există investitori privați interesați în crearea de studii de cercetare și dezvoltare în de convergență. E minunat, desigur, că au fost găsite 100 de miliarde pentru EFSI, dar e ca previziunea meteo. S-ar putea să plouă, plouă aici, s-ar putea să plouă în altă parte. S-ar putea să fie vorba de proiecte de aici sau nu. Nu avem nicio idee, de fapt. Așa cum facem și în abordarea cu concentrarea tematică. Nu e tocmai bugetul 2017, dar vreau să fac acest avertisment. Avem nevoie de o dezbatere bună despre aceste fluxuri principale pe care le avem în Europa și apoi alte instrumente adiționale create acum. Asta doream să subliniez. Avem nevoie de raport, rapoarte bune din partea Comisiei, trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a ajunge la concluzii. Atâta timp cât aceste lucruri sunt neclare, aici în Comisia Regii, eu cred că trebuie să ne bazăm pe un buget stabil, așa cum am stabilit pentru dezvoltarea regională. Banii sunt necesari, avem nevoie de acești bani în anii următori, când programele operaționale vor ajunge uh, să fie aplicate în practică. Poate că, într-adevăr, am întârziat cu noile programe, însă Comisia ar putea să-și plătească uh, întârzierile de 25 de miliarde din noua perioadă au apărut facturi mai puține și atunci va fi o avalanșă și un flux foarte interesant de facturi de plătit în următorii ani. Și această poveste, de fapt, se va repeta și în 2018 și 2019. Așadar, n-ar trebui să ne bucurăm prea mult. Unii vor spune, da, am atins obiectivele, dacă ne uităm în urmă. Da, important ca facturile să fie plătite, dar asta nu garantează nimic pentru viitor. Și acum e, și oricum în banii următori vor fi probleme mari. Mulțumesc pentru că ați venit aici și v-ați făcut treaba cum trebuie. Mulțumesc. Doamna Cici, dumneavoastră sunteți raportor din umbră, vă rog. Thank you. Um, <clears throat> very short. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, grupul ECR solicită un buget realist care să uh, aducă un echilibru între consolidarea fiscală și susținerea creșterii. Susținem și un buget realist pentru 2017 cu un echilibru între prudența fiscală și investiții noi pentru creștere și locuri de muncă. Subliniază că o evaluare oportună bazată pe um, informații cuprinzătoare este necesară pentru a, ajunge, a atinge acest obiectiv. Mai mult, ECR spune că uh, acest buget de modificare trebuie să fie controlat, uh, permițând statelor membre să și evalueze în mod uh, timpuriu contribuțiile lor la bugetul Uniunii. Vă mulțumesc, următoarea raportare din umbră sunt eu însă, așadar voi lua cuvântul în primul numele ALDE. În primul rând mulțumesc, domnule Gaier, pentru acest schimb de opinii, chiar uh, în, aceast, în acest moment preliminar chiar înaintea propunerii comisiei, este foarte important să avem avizul și uh, direcția Parlamentului European. Pentru noi este foarte important să vedem sinergiile și complementaritățile între diversele instrumente financiare care sunt la dispoziția Uniunii Europene. Aici se află fondurile de coeziune, EFSI și fondul SIF, precum și alte programe orizontale. Pentru noi este foarte important să vedem ca pe teritoriul Uniunii Europene să avem un buget planificat, orientat și eficient care să aducă schimbări Uh, în creștere și locuri de muncă. În al doilea rând, am menționat că lucrăm pe bugetul pe 2017 în același timp când lucrăm la revizuirea cadrului financiar multianual. În același timp când uh, lucrăm pe acest buget, lucrăm și asupra cadrului. Este foarte important să vedem uh, direcțiile principale care trebuie să se materializeze în bugetul pe 2017, pentru că bugetul va consolida noul, noile uh, probleme de mediu pe care nu le-am avut în vedere în 2013 când am planificat CFM. Domnului Van Nistelrooy aș spune că este foarte important să vedem bugetul 2017 în lumina măsurilor care să evite uh, crearea de facturi neplătite în anii următori, pentru că avem o capacitate de prevedere a bugetului mai mare acum, însă din cauza că avem un număr limitat de plăți, în special pentru programele operaționale, pentru că ele sunt într-o fază timpurie. În prima fază de dezvoltare, deci măsurile care vor evita crearea de uh, blocaje și întârzieri în anul anii viitori vor face parte din planificarea bugetară 2017 și ni se par foarte importante în planificarea pe termen lung. De asemenea, aș dori să subliniez că programele operaționale sunt la început, însă în 2017 așteptăm efectele uh, acestor noi programe operaționale și așteptăm ca implementarea să încep, înceapă în 2017. Uh, această intervenție a fost în numele grupului ALDE. Uh, acum uh, un, următorul raportor din umbră, domnul Omerge. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt colegi în Comisia Bugete și sunt raportor din umbră pentru revizuirea CFM. Chiar acum, după discuția noastră, vom, voi pleca la o reuniune pentru a discuta un compromis în acest sens. Aceste două exerciții sunt foarte legate între ele. Nu voi intra în detalii, însă consider că modalitatea în care dorim să ne atingem obiectivele uh, va avea o incidență asupra felului în care va avansa bugetul pe 2017. Este foarte bine că Comisia a, și-a făcut alegerea și uh, a început să discute cu Parlamentul Uh, pentru a avea o forță politică pentru a declara mm, deja prioritățile Parlamentului European. Vedem acest lucru uh, că bugetul multianual este din ce în ce mai constrâns de la un an la altul. Sunt, de fapt, bugete care nu permit decât dificil să se răspundă la crize, am utilizat aproape toate marjele de flexibilitate pe care le avem la dispoziție și este foarte dificil uh, să mergem mai departe. Ceea ce ne duce la discuțiile pe care le-am purtat uh, în cadrul discuțiilor pentru CFM un buget pe care îl considerăm de austeritate, care nu poate să facă față obligațiilor tuturor politicilor și sper că toate grupurile politice își vor trage propriile concluzii în ceea ce privește revizuirea CFM. În special de, despre fondul de coeziune se pun multe întrebări în primul rând, chestiunea plăților, începând cu 2017, chiar mai mult în 2018, când vor interveni plățile efective. Și există și o chestiune care ne privește în legătură cu bugetul 2017 și anume durata bugetului vom avea o serie de propuneri ca să aducem la 5 ani bugetul Uniunii Europene și nu pe 7 ani care corespunde duratei programelor. Nu știu care este părerea raportorului pe această chestiune. În ceea ce mă privește, am o serie de îngrijorări pentru a ieși din uh, acest decalaj între bugetul multianual și bugetul Uniunii Europene, atât pentru politica de coeziune, cât și pentru politica agricolă comună. Deci, în 2000, și în 2017 va trebui să uh, Eh, avem de-a face cu un buget foarte constrâns, limitat, cu o situație care eh, duce la crize din ce în ce mai grave, care ehm, duc, duce la, duc, duc la eforturi și mai mari. Am, mari am văzut eh, criza Greciei, uh, ce a trebuit să facem pentru a permite Greciei să facă față dificultăților cu care se confruntă. Vă mulțumesc, domnul Rope, în numele verzilor. Vă mulțumesc, stimați colegi. Aș dori să vă împărtășesc câteva comentarii în legătură cu bugetul pe anul viitor. Bineînțeles, în momentul în care discutăm bugetele, vedem că cererile sunt mai mari decât posibilitățile. Și când există o cerere de fonduri de criză, cererea este și mai mare. Este foarte important în momentul în care planificăm bugetul să avem uh, priorități pe care ulterior să le finanțăm, pentru că nu este suficient să stabilești priorități, trebuie, ești, trebuie să le și finanțezi. Mai avem și problema celor 5 miliarde de euro pentru EFSI. Acum statele membre au posibilitatea de a avea acces la aceste fonduri, însă acest fond trebuie să uh, faciliteze și relațiile între statele membre, pentru că acum vedem că fondul este utilizat doar uh, de anumite uh, state membre care au proiecte de anvergură, cum ar fi uh, autostrăzi, ceea ce nu va uh, duce la mari îmbunătățiri pentru majoritatea cetățenilor. În ceea ce privește uh, crearea de locuri de muncă, trebuie să ne gândim și la reducerea utilizării de carburanți fosili. Și ar trebui să prevedem și niște obiective geografice pentru acest fond, pentru a nu ajunge în situația actuală în care doar 5 sau 10 state membre utilizează 100% din finanțare. Așadar, consider că avem nevoie de anumite limite, anumite domenii care să permită mai multor state membre să utilizeze aceste fonduri Trebuie să ne asigurăm de asemenea că acest fond va duce la scăderea diferențelor între regiuni. O altă idee, problema refugiaților. Bineînțeles că este o problemă importantă care trebuie să fie tratată. Și bineînțeles că acest lucru necesită finanțe. Trebuie să găsim sumele necesare și pe lângă asta că am fost primar, pot să spun că cunosc cât de greu uh, poate să fie să integrezi uh, pe nou veniți într-un anumit loc. Deci ar trebui să prevedem uh, niște rezerve financiare pentru regiuni care vor fi nevoite să își ajusteze programele lor regionale pentru locuri de muncă pentru a ne asigura că aceste fonduri vor fi utilizate pentru integrarea refugiaților, de exemplu cursuri de limbă, care mm, toate uh, au un cost. Vă mulțumesc. Nu știu dacă mai există și alte intervenții în această discuție. Voi da cuvântul acum reprezentanților Comisiei Europene, Direcției Generale Regio, domnul Filip Juep, și domnule Hognes. Care dintre dumneavoastră intervine? Uh, Filip Jure. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am foarte mult de adăugat uh, la ceea ce a explicat raportul general. Bineînțeles, Comisia este în curs de finalizare a pregătirii acestui, acestui proiect de buget uh, în care trebuie să reconciliem o serie de măsuri și crize. În cadrul CFM, prin utilizarea tuturor flexibilităților restante, ă, acestea rămân și aceasta explică de ce acum venim mai târziu cu această propunere de proiect de buget. Am luat notă de ceea ce au spus diversi oratori și, într-adevăr, în ceea ce privește partea uh, plăților există o reducere a întârzierilor, după cum ați spus, datorită numărului mai scăzut de solicitări de plată din partea statelor membre. Trebuie să fim foarte atenți la necesitățile estimate pentru 2017. Nu ar trebui să existe probleme majore pentru 2017, însă bineînțeles că vom fi foarte atenți și uh, la uh, ce se, la modificările care pot fi prevăzute pentru viitor în CFM. Vă mulțumesc, domnule Gaier, doriți să răspundeți, să reacționați, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru observații. <clears throat> Dați-mi voie să reacționez la câteva din lucrurile menționate. Special criza plăților. Mă aflu în uh, situația fericită încât să pot spune că asta nu ne va prea afecta în uh, viitoarea perioadă bugetară. Unii colegi au arătat, asta deja e o problemă care va apărea la sfârșitul perioadei de plăți. Încerc să explic în felul următor. Ne-am tras pătura până sub bărbie, riscă, nu mai riscăm să răcim, dar s-ar putea să ne iasă picioarele de sub pătură și să răcim pe partea cealaltă. Deci asta mai prin 2018-2019, dar sunt ceva mai optimist. Cred că situația va fi mai bine gestionată. M-am mirat, dar am trăit negocieri în care Consiliul a spus că cifrele Comisiei nu sunt reale. Comisia a arătat care sunt întârzierile de plată și comis- Consiliul a spus nu vă credem. Și atunci e greu să negociezi pe această bază. Dar asta e înlăturat pentru că avem trilateral, intervale regulate, discuții cu Comisia în care ne arată plățile și vedem imediat dacă uh, sumele diferă. Cred că acum doi ani Consiliul a învățat când a trebuit să plătească dintr-o dată 3,3 miliarde în plus. Cred așadar că la reprezentanții Consiliului a apărut mai mult realism. Dar mai trebuie să atrag atenția asupra unui aspect. Politica Consiliului a fost multă vreme și se reflectă în cadrul financiar multianual nu atât să se uite pe angajamente, ci la plățile fiecare. La angajamente nu au fost probleme, au urmat Comisiei și Parlamentului, dar la plăți <clears throat> au stat cu mâna pe portofel. Și teoria ar fi, și în Comisia Regii lucrez cu experții acestei politici, ideea e că nu fiecare proiect planificat ajunge să fie și realizat. Da, unele proiecte mai mor pe drum. Sunt procese în instanță care pot întârzia proiecte mari ani de zile și atunci Consiliul spunea nu avem nevoie de atâția bani cash pentru că oricum nu vom avea de plătit tot ce crede Comisia că se va realiza. Eu îmi pot închipui că acolo e vorba de 0,5 până la 1%, dar în mod sistematic 4-5% nu. Asta nu poate funcționa și, din păcate, avem această construcție în MFR. Uh, până în 2020 avem angajamente de plată în MFR de 950-960 de miliarde de euro, dar angajamente de plată sunt de doar 907 miliarde, deci o diferență de aproximativ 50 de miliarde. Și în politica regională, unul dintre uh, cele mai, cei mai mari cheltuitori, pentru că asta ne dorim și dacă aici există proiecte multe pe care le dorim transpuse, e clar că situația plății la sfârșitul perioadei va fi tot mai dificilă. Acum avem uh, instrumente de alertă timpurie. Vom ține cont de aceste uh, observații și această situație pentru că nu vrem uh, să riscăm să nu fim avertizați la timp. Așadar, trebuie găsit un echilibru cu aceste obligații de plată. Un alt aspect, aici nu e vorba atât de sumă cât de calitate, și vreau să vă spun acest lucru dacă tot am venit aici. Comisia discută intens despre așa numitul performance-based budgeting, ceea ce e logic. Nimeni nu se bucură dacă am dat bani pentru construcția unui pod și s-a construit și rata a fost zero, și a... dar din păcate podul e construit în locul greșit și nu poate fi folosit sau nu e folosit la întreaga capacitate în politica bugetară e o discuție importantă. Între timp, americanii, de exemplu, prin Curtea de Conturi, nu prea mai verifică corespondențele, ci performanța. Nu se mai concentrează pe respectarea regulilor și apoi discută ratele erorilor, discuții pe care o avem și în Parlament adesea. Nu, se uită mai degrabă la o discuție calitativă ce obținem cu bugetul, obținem ceea ce ne-am dorit. E o discuție interesantă și vă recomand, în special în Comisia Regii, să nu lăsați comisia singură cu această dezbatere, ci să vă gândiți intens care ar putea fi niște parametri corecți, pentru că atât de multe proiecte promovate de uh, Comisia Regii, să măsurăm succesul acestor bani. Dacă mă gândesc un pic, e evident că prin performanță putem avea această pârghie, să arătăm dacă proiectele au o calitate corespunzătoare și decât să facem mai multe mai proaste, mai bine facem mai puține proiecte mai bune. Cu cât mai devreme începem uh, aceste concluzii, cu atât mai bine. Un al doilea punct problema EFSI. Da, Katainen a încercat să ne vândă asta ca un mare succes în ultimul plan, dar întrebarea era dacă nu sunt oricum proiecte pe care Banca Europeană le-ar fi finanțat oricum din propriile mijloace. La această întrebare n-a răspuns. Și mă adresez din nou dumneavoastră experților sumele de garanție pentru EFSI Um, trebuie să discutăm, face EFSI ceea ce ni s-a promis, adică adiționalitate, proiecte suplimentare pentru economie? Nu, nu așa arată lucrurile în acest moment. Exemplul dat de colegul Ropea din Germania, țara de unde provin, sigur e bine dacă EFSI finanțează autostrăzi în Germania. Și ministrul nostru se bate pe umeri că avem încasări din uh, impozite, că nu avem datorii și atunci se, cred că nu prea, Germania nu prea are nevoie de fonduri FC de fapt. Și în ceea ce privește aceste mijloace, trebuie să vedem unde sunt folosite fondurile acestea și cât aduc în plus. Trebuie să discutăm, însă nu vreau cote, asta vreau să spun clar. Vreau să discutăm uh, Uh, calitatea unor astfel de proiecte și să sporim această calitate. O dezbatere constructivă despre EFSI merită purtată. Și gândesc acum cu voce tare, n-ar trebui ca banii din titlul FC n-ar trebui mutați în rezervă până când Comisia se asigură că Banca de Investiții, Banca Europeană de Investiții își face treaba, avem această posibilitate. Stabilim că banii există, dar punem o rezervă până când nu se îndeplinesc anumite condiții. Am putea discuta asta pentru viitor. Încă un lucru despre criza uh, refugiaților. Sunt uh, supărat pe situația din trust funds. Consiliul, în orice formațiune s-ar întâlni, promite mult cu privire la ce fonduri uh, cu ce fonduri va folosi, facilitatea pentru Turcia, fondul mandat, fondul pentru Africa și așa mai departe, pentru a trata situația dificilă a refugiaților. Și apoi vine comisia și zice, ați auzit, există angajamente din partea Consiliului, haideți să facem niște permutări în buget ca să existe banii și noi am făcut asta până acum și apoi mă uit la fluxurile de bani din statele membre și e absolut rușinos statele membre promit, spun că Uniunea Europeană, adică Parlamentul și Consiliul își fac treaba când vine vorba de bugetul Uniunii și statele membre care trebuie să completeze aceste mijloace cu bani uh, frumoși, uh, facilitatea Turcia 2 la 1, nu fac nimic. Majoritatea plătesc 3 milioane, varianta minimă care dă un drept de vot și apoi nu mai fac nimic în plus. Și atunci, eu cred că nu ar mai trebui să fixăm atâtea mijloace bugetare, ci să ne uităm ce sunt dispuse să plătească statele membre și noi punem restul de 50%. Nu mai am chef să plătim noi 250 de milioane pentru prima tanșă a facilității pentru Turcia și statele membre să plătească câteva zeci de milioane în total. Da, poate că la început nu avem nevoie de atâția bani, că proiectele, pentru că proiectele nu sunt definite încă, dar dacă acest argument e valabil și valabil și pentru bugetul european, așa vom face. Ne vom uita cu mare atenție la ce plătesc statele membre și vom plăti și noi la fel, adică încă o dată pe atât. Și ultimul punct, vreau să spun asta și grupului ECR, sunt de acord cu toate principiile dumneavoastră dacă Consiliul ne-ar lăsa să facem așa. Dar cererea dumneavoastră poate fi transpusă numai atunci când Consiliul nu ar veni mereu cu câte o idee nouă ce s-ar putea face cu bugetul. Adică ce vreau să spun? Dumneavoastră vorbiți de un buget uh, realist și planificabilitate. Da, și eu vreau asta. Dar pe de o parte nu pot prevedea crizele, deci cu planificarea mai greu. Și în al doilea rând, mă confrunt cu situația că statele membre care reacție la criză Prima idee care le vine statelor membre este să ia bani din bugetul Uniunii și abia apoi se uită să vadă ce ar putea face din mijloace proprii pentru a completa asta. Deci un buget realist, posibilitatea de planificare, e o cerință pe care trebuie să o adresăm împreună Consiliului și să spunem, uite, dacă apare o criză, acest Parlament trebuie să-și uh, facă treaba și atunci Consiliul trebuie și el, desigur, să-și facă și el treaba. Um, dar să nu mai tot trimită factura Uniunii Europene și să spună impozabililor că aia de la Bruxelles sau Uniunea Europeană are suficienți bani și nu știe ce să mai facă cu atâția bani. Dacă Consiliul n-ar mai face acest lucru, atunci am putea face ce cere ECR și am avea o planificare posibilă. Dar dacă Consiliul continuă ca și până acum, pare rău că va trebui să vă dezamăgesc. Mr. Gaia. Mulțumesc, domnule Gaier. Un minut, jumătate de minut. Da, pentru că ați comentat în legătură cu uh, analiza bazată pe performanță și locul ei în dezbatere putem spune că motivul pentru că avem mai multe rapoarte în această direcție avem noi, noi regulamente pentru bugetarea pe performanță și o concentrare tematică pentru a uh, lucra pe cunoaștere, IMM-uri, dezvoltare durabilă, uh, tehnologie informatică și în interiorul programelor vor exista acești indicatori de performanță. Aceasta este modalitatea în care, prin care lucrăm acum Dacă facem un pod care nu duce niciunde, aceste metode cred că ar trebui să rămână în trecut. Trebuie să dăm exemple bune pentru alte politici, politici de dezvoltare care nu funcționează în acest fel deloc. Asta se poate vedea în anii următori, 2016-2017 în special, Însă și acum, pe raportul 16 la punctul 3, uh, vor exista rezultate, deci există o bază bună pentru dezbaterea comună. Vă mulțumesc, închidem dezbaterea, vă mulțumesc foarte mult pentru participare și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru avizul nostru al domnului Von și pentru cooperare ulterioară. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul punct fiind un aviz pregătit de domnul Poreba, care are de-a face cu raportul legislativ al Comisiei I3 o propunere legislativă pentru un regulament cu privire la măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. Comisia Regii a decis să redacteze un aviz uh, în reuniunea din martie. Celelalte comisii care lucrează pe aviz sunt uh, AFET, ECON, IMCO și TRAN. Raportorul nostru ne va prezenta proiectul său de aviz și vă propun termenul pentru amendamente joi 22 iunie. Așadar, îi dau cuvântul acum domnului Poreva pentru a prezenta pentru a-și prezenta avizul. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că pot să vă prezint acest aviz atât de important. De la adoptarea regulamentului în 2010, când Uniunea Europeană a făcut unele progrese în ce privește integrarea pieții gazului, care a permis să se introducă o mai mare securitate cu măsuri de siguranță Cred că experiența de până în prezent mai ales criza gazului în 2006, 2009 și 2014. Toate aceste experiențe ne arată că vorbim despre probleme transfrontaliere care afectează Uniunea în întregime, iar actualul regulament doar în mică măsură apără piața internă de gaz. Aparent piața doar în mod limitat, chiar și în termeni tehnici. Cred că ne confruntăm probleme mai generale pe plan regional. și de asemenea de natură politică. Și vrea să subliniez faptul că, după părerea mea, e bine că securitatea energetică este o prioritate în Uniune. și că este unul dintre obiectivele în strategii pentru Uniunea Energetică. Iată de ce salut faptul că vorbim despre securitatea aprovizionării și că am dorit să introducem noi instrumente perfecționate de cooperare între statele membre. În special ar trebui să salutăm propunerile care se concentrează pe principiul solidarității, gestionării riscului și depășirii riscurilor, iar grupurile regionale ar trebui să consolideze securitatea și cooperarea între statele membre pentru a îmbunătăți eh, siguranța aprovizionării. făcând regulamentul mai eficace. Caracterul transfrontalier al aprovizionării cu gaz, 90% din gazul care circulă prin Europa, înseamnă că există riscul unui efect domino în caz de probleme. Iată de ce e nevoie de o bună cooperare și coordonare, inclusiv cu Comisia Europeană. Cred că abordarea regională pe care o promovez și pe care o sprijin e foarte importantă și dacă ne uităm la nevoia de a distribui consecințele crizelor pe baza unor criterii transparente. Z pewnością przyczyni się do dywersyfikacji. Și mecanisme specifice de cooperare cu siguranță vor duce la o diversificare a aprovizionării. care e cheia în situații de urgență și Cred că o mai bună coordonare regională, bazată pe standarde comune în ce privește aprovizionarea și infrastructura adoptată la nivelul Uniunii Europene, să le dea statelor membre instrumente reale pentru a gestiona riscurile legate de <clears throat> probleme sau perturbări în aprovizionare în perioadele de cerere ridicată. Principiul solidarității ar trebui să aibă obligativitate legală, ceea ce înseamnă că ar trebui să existe un mecanism de a asigura gazul pentru gospodării și pentru alte instituții publice, cum ar fi spitalele, użytku innego państwa. Dla oceny ryzyka oraz zapobiegania chiar și prin reducerea aprovizionării în uh, alte direcții atunci când e necesar. Trebuie să putem face schimb de informații. Alt aspect care va fi subliniat în avizul meu și sunt de acord că în mod automat ar trebui să fie notificată Comisia Europeană atunci când contractele sunt semnate sau suferă modificări, iar autoritățile de resort și Comisia Europeană ar trebui să poată, atunci când se justifică, să solicite informații care să fie utilizate pentru evaluarea riscurilor de aprovizionare. E nevoie așadar de o mai mare transparență în această privință. Aștept cu interes să mai lucrez la acest aviz și sper că vom avea un aviz care să lucreze de, să prezinte mecanisme care să asigure aprovizionarea cu volum adecvat de gaz pentru statele membre, mai ales în situații de urgență. Acesta ar trebui să fie unul dintre obiectivele cele mai importante pe care să avem în vedere în aviz, cu alte cuvinte, pentru a ne asigura că se menține dimensiunea regională și că o sprijinim în comisie. Președinta, mulțumesc. Acum o să invităm raportorii din umbră Domnul Heckman nu e prezent. Domnul Vanise, din partea PP. <clears throat> Da, mulțumesc. Domnul Heckman nu e aici. Dar uh, sprijină abordarea dumneavoastră dacă ne uităm la importanța gazului, o să fac o primă observație. Gazul continuă să reprezintă o parte fundamentală a mixului energetic. Unii spun că n-ar trebui să utilizăm gaz, pentru că totul ar trebui să țină de energie regenerabilă, dar nu e ceva realist. Tranziția pe care o facem continuă să <clears throat> utilizeze gazul, care e mult mai bun decât carbonul, ca sursă de energie. Și cred că pentru următorii 50 de ani gazul continuă să fie foarte important. După cum spunea și dumneavoastră și în document, Europa depinde foarte mult de importuri și în mod strategic e un subiect foarte important. Deci noul regulament e într-adevăr important. Arată de asemenea și care sunt punctele slabe în asigurarea aprovizionării. Am aflat în anii următori și ați menționat și dumneavoastră în 2006, 2009, 2014 și cu siguranță că nu vor fi ultimii ani sau ultimele momente în care va fi amenințată siguranța provizionării. După cum spuneați dumneavoastră, regionalizarea e importantă. Iată de ce e important ca noi de la Comisia Regii să prezentăm acest aviz. Apropo, regionalizarea aici are o dimensiune mai mare decât dimensiunea regiunilor noastre, desigur, asta e clar. Domnul Heckman sublinează de asemenea faptul că sistemul pe care se bazează dacă e necesară solidaritatea cu vecinii în situații dificile. Am aflat mult aici. Există niște schimbări ușor de făcut. Multe dintre stațiile de pompare acum 10 ani puteau pompa într-o sigură direcție și prin intervenția europeană au fost obligate ca toate stațiile de pompare să pompeze în ambele direcții, dacă e cazul. Uh, sună ușor de făcut, dar e ceva fundamental când vorbim despre solidaritate, dacă e necesar. Și asta am făcut. Un al doilea lucru pe care l-am făcut, am obligat statele membre să aibă rezerve strategice. Pentru că <clears throat> dacă ești într-un moment de criză și trebuie să aprovizionezi, e nevoie de capacitate suplimentară. Deci aveți perfectă dreptate și domnul Hetman subliniază și el faptul că e nevoie de mai multă transparență la astfel de rezultate, aplicarea măsurilor și am putut uh, cădea de acord uh, în trecut asupra unor măsuri de urgență. După câte zile trebuie să-ți sprijin vecinii. Și, de fapt, e bine să se reevalueze situația prin acest document. Domnul Heckman va examina amendamentele dumneavoastră și va sprijini abordarea pe care o propuneți în aceeași direcție dar s-ar putea să propună și el unele amendamente. Iată care este poziția și filozofia PP în momentul actual. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Malcova, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. Colegii mei au descris uh, pe bună toate motivele pentru care trebuie să se revizuiască acest uh, regulament legat de siguranța provizionării cu gaz. Știm motivele din trecut. În legătură cu ce a spus domnul raportor, sunt de acord cu multe lucruri la care s-a referit. Cred că trebuie să ne concentrăm pe trei domenii. Comentariile noastre, în primul rând, după cum s-a spus, regionalizarea, conexiunile regionale care țin cont de, <clears throat> de vedere practic. Țările care vor fi incluse în acele regiuni trebuie să aibă relații comerciale și infrastructura necesară. <clears throat> Fiecare regiune definită trebuie să fie echilibrată. Deci e necesar să conțină cel puțin o țară puternică și suficient diversificată. Pe de altă parte, nu trebuie să se creeze doar căi bilaterale de cooperare. În ce privește regiunile, ce state membre să aibă planuri comune pe baza structurilor existente de cooperare regională și să se țină cont de asemenea de corespondența cu coridoarele europene de transport al energiei. Al doilea comentariu, în legătură cu mecanismul solidarității menționat și el, am impresia că trebuie să precizăm mai amănunțit ca să fie clar cum sunt obligați partenerii să <clears throat> reacționeze în situația de urgență pentru a ajuta o altă țară. Comisia trebuie să țină cont de faptul că statele membre sunt proprietarele gazului și deci e important să se vorbească și despre chestiuni comerciale sau legale. A treia observație se leagă de articolul 15, unde se vorbește despre cooperare cu părțile contractuale la comunitatea energetică și trebuie să precizăm suplimentar. Funcționarea acestui mecanism trebuie să țină cont de riscurile care pot să apară, de exemplu, dacă ai ca vecină o țară precum Ucraina, cum se întâmplă în Slovacia, pentru că piața gazului din Ucraina e mult mai mare decât piața gazului din țările învecinate, deci va fi necesar să existe niște garanții dacă apare o situație de urgență în Europa răsăritană ca să nu periclitează țările care trebuie să aibă rolul de echilibrare în situații de urgență și apoi utilizarea <clears throat> noi definiții pentru serviciul social de bază. Văd un risc pentru că dacă aplicăm uh, această dispoziție poate reduce volumul sau numărul de cetățeni protejați din statele membre, care se bucură deja de o protecție în legislația europeană și statele membre s-ar putea să fie împotriva. Deci suntem gata cu grupul nostru să contribuim la amendamente și să le prezentăm. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Miltenburg, din partea grupului ALDE. Mulțumesc. Vă transmit scuze din partea domnului Iacu și raportorului din umbră. Proviziunea cu gaz e un element cheie al strategiei generale europene în ce privește securitatea energetică relevantă pentru competitivitatea Uniunii și pentru creștere. Într-un regulament din 2010 a făcut un prim pas înspre o mai bună coordonare ca să se reacționeze la provocarea transnațională a securității aprovizionării cu gaz. Dar abordarea la nivel de țară s-a dovedit insuficientă pentru a acoperi discrepanțele între statele membre și caracterul transnațional al aprovizionării cu gaz. Trebuie să eliminăm barierele dintre statele membre și să insistăm și pe un cost mai redus al prevenției. O abordare cu gruparea statelor membre și anumită abordare regională, care, după cum a spus domnul Vanistelui, e diferit de abordarea regională care o discutăm uh, în general, dar abordarea regională în cadrul securității energetice e important, având în vedere nevoia unei distribuții egală impactului unei potențiale situații de criză în uh, piața internă de gaz a Uniunii Europene. Intensificarea uh, sau mărirea securității ca piața să fie mai rezilientă, e nevoie de un cadru de reglementare bazat pe piață pentru aprovizionarea de gaz și din surse domestice. Trebuie să mărim eficiența energetică și să ne ocupăm de diversificarea dependenței de uh, surse dominate din exterior. Deci Uniunea și statele membre ar trebui să-și propună să aibă această diversificare a surselor de energie, a ruturilor de aprovizionare și a furnizorilor, care să corespundă pe deplin cu legislația europeană, cu politicile, să evităm proiecte cu implicații negative asupra securității energetice altor state membre, Uniunea, ale Uniunii sau partenerilor. Neîndeplinirea obiectivelor n-ar trebui să fie ceva finanțat de Uniunea Europeană principiul călăuzitor al regulamentului ar trebui să fie nu doar solidaritatea și cooperarea, ci de asemenea spiritul respectului pentru piețe, pentru principiile comune. Să ne propunem să identificăm riscuri pertinente în fiecare regiune, să optimizăm beneficiile măsurilor coordonate pentru a le atenua, asigurând în același timp că măsurile Uh, sunt eficiente din perspectiva costurilor pentru consumator. Mulțumesc, doamna președinte. Vom examina și amendamentele și avizul din această perspectivă. Mulțumesc. Mm, mm, doamna Michel, uh, care e raportul în umbră. Mulțumesc. Și pentru noi uh, asigurarea furnizării de gaze e importantă și solidaritatea transfrontalieră. Avem trei observații. În primul rând, pe cât de importantă este furnizarea de gaz, dacă dorim să evităm crizele, cea mai bună prevenire este să ne bazăm pe energii regenerabile și pe surse locale și regionale care să fie exploatate mai mult. Asta ne-am dorit în primul rând. În al doilea rând, și aici sunt de acord cu antevorbitoarea mea de la S&D, avem dificultăți cu definirea serviciilor sociale. Nu suntem încă de hotărâți dacă să mergem pe această variantă a definiției la nivel european sau dacă n-ar fi mai bine să lăsăm la latitudinea statelor membre această definiție. Noi am prefera acest al doilea caz. Dacă e să definim însă la nivel european, cum ați încercat prin uh, amendamentul numărul 9, dacă avem așadar nevoie de definiție la nivel european, cred că trebuie să avem o marjă mai mare de manevră. Dumneavoastră vorbiți de educație, îngrijirea copiilor, securitate. Uh, cred că trebuie să ne uităm mai cu atenție. Iar cel de-al treilea aspect pe care l-aș menționa, includerea autorităților locale și regionale. Dacă dorim să regionalizăm, trebuie să vorbim mai clar cu partenerii noștri, deci ne-am dori o concretizare aici. Însă, în rest, în linii mari, cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Thank you very much. Mulțumim. Domnul Rope dorește să intervină în numele domnului Carlos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit dezamăgirea colegului nostru din grupul nostru care n-a putut să vină să facă această prezentare Vă suntem recunoscători pentru eforturile depuse și pentru amendamente. Suntem de acord cu declarația că actualul nivel de legislație nu asigură stabilitatea piețelor. Prin urmare, salutăm introducerea de noi mecanisme um, și consolidarea mecanismelor deja existente pentru a asigura nivelul adecvat de protecție și pentru a încuraja cooperarea dintre statele membre. Suntem de acord că în uh, situațiile în care în unele state membre mecanismul economiei de piață nu funcționează, statele învecinate trebuie să apere acel stat membru de posibile consecințe, trebuie să avem un nivel mai mare de reziliență în caz de <clears throat> perturbări neașteptate. Și aș vrea să vă dau un exemplu. În Lituania e un terminal de gaze naturale lichefiate care e utilizat doar la o treime din capacitate din diverse motive. Am putea să-l utilizăm pe scară mai mare și în loc să vorbim uh, răspicat astăzi despre subiect, avem, că avem nevoie de Norsim 2 când Norsim 1 e folosit doar la jumătate din capacitate și știm că Energiile regenerabile și verzi sunt utilizate tot mai mult, prin urmare, consumul de gaz nu va crește. Și vreau să vă atrag atenția și asupra unui alt aspect, și anume sărăcie energetică. Mulți se confruntă cu probleme când trebuie să plătească facturile la energie, mai ales iarna, din cauza prețurilor mari aceste familii mai ales în perioada de iarnă, se află sub nivelul sărăciei, deci e foarte important să se sublinieze importanța unor garanții suplimentare pentru a asigura contracararea acestor elemente de energie energetică și o politică durabilă în materie de energie. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui potențial uriaș în uh, ce privește energiile regenerabile utilizarea energiilor fosile, se poate recurge la ea pentru a ne apăra împotriva impactului eh, <clears throat> problemelor pe care le pun unii furnizori din exterior. Trebuie să vorbim despre eficiența energetică și toate trebuie evaluate nu doar pentru a asigura reducerea costurilor energiei. Ca fost primar, vreau să vă spun că e posibil să se reducă cheltuielile pentru încălzire le-am redus la jumătate și putem utiliza și fonduri structurale, trebuie să asigurăm toate condițiile necesare pentru a se recurge și la Orizont 2020 și la sinergia instrumentelor financiare. Trebuie acum să <clears throat> perfecționăm cooperarea între statele membre, care e aproape inexistentă. Trebuie să îmbunătățim infrastructura de transporturi în acest sens și în numele raportorului Verzilor, aș vrea să vă mulțumesc și sper că vom avea compromisuri bune și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, spune doamna președinte. Nu văd, uh, nu văd pe domnul sau doamna Mato, poate o să-și prezinte părerile mai târziu. O să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene de Energie, domnul Moser, dacă nu mă înșel. Mulțumesc, doamnă președintă și domnule Poremba, distinși membri. Mulțumesc pentru invitația în această dimineață la această discuție importantă. Securitatea energetică este una dintre cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice care includ și importanța deosebită eficiențe energetice și energiilor regenerabile, care includ și biogazul care se poate utiliza locul gazului, deci e partea discuției de azi și există o legătură cu agenda energiilor regenerabile. Recunoaștem faptul că eficiența energetică e una dintre acțiunile cele mai importante pentru siguranța energetică, de care ne vom ocupa ulterior în cursul anului prin propuneri legislative și eficiența și energiile regenerabile. Gazul va juca un rol important, toate acestea, în orice scenariu pe care îl elaborăm, pentru 2030 sau 2050, e foarte important ca sursă cea mai curată dintre combustibilii fosili pentru a asigura tranziția spre economie cu emisii reduse de carbon. Acestea fiind spuse, ne bazăm mult pe funcționarea pieții interne energetice care trebuie consolidată, dar recunoaștem că piața internă nu poate întotdeauna să rezolve toate problemele. Iată de ce considerăm că acest regulament e necesar, trebuie consolidat pe mai departe în lumina crizei la gaz pe care am avut-o 2006, 9 și 14 și în special să stimuleze cooperarea regională, pentru că până în prezent abordarea s-a concentrat prea mult pe soluții naționale care nu țin cont suficient interesele vecinilor și chiar au un impact negativ asupra intereselor vecinilor de multe ori prin urmare, ce credem de cea mai mare importanță e <clears throat> stabilirea de măsuri transfrontaliere convenite de un acord între statele membre și nu doar lăsate pentru analiză făcută în comun și analiza importantă e o condiție prealabilă pentru măsuri, dar nu e suficientă. E nevoie și de măsuri concrete care să fie convenite <clears throat> de o parte și de alta frontieră, e nevoie de grupuri de state membre, nu putem lăsa pentru un mecanism ad hoc de jos în sus ca statele membre să se întâlnească ulterior, după ce se aprobă regulamentul, și apoi se implice în proceduri îndelungate. Ce necesar e o definiție anterioară din partea legiuitorului, a Consiliului și a Parlamentului, niciun motiv să se întârzie luarea acestei decizii sau mânarea Am propus criterii pentru regiuni. Ce e foarte important este ca grupurile să fie relativ mici și stabile și pe fond să reunească punctele forte și punctele slabe, să creeze sinergii ca statele membre mai puternice care au acces la piețe să ajute statele membre în care lucrurile nu stau așa. Coridoare de aprovizionare de urgență s-au propus ca element suplimentar foarte util, dar nu poate să fie un substitut, așa cum recomandă unii factori implicați, nu poate să înlocuiască grupurile regionale, doar să le consolideze și mai mult, contribuind cu o clarificare a sursei gazului atunci când e necesar, cu abordare europeană mai mare decât ar fi cazurile altfel. Solidaritatea, al doilea concept important din acest regulament, după părerea noastră, ca mecanism de asigurare de ultima instanță, trebuie să ne gândim în continuare la aranjamente legale, financiare și administrative. Grupul de colonă a gazului va reuni experți cu statele membre la toamnă și cu alți factori implicați pentru a mai clarifica situația, dar credem că e nevoie de flexibilitate. Nu se poate în regulament să definim dinainte totul pentru că situația diferă într-o zonă în alta importantă a Europei. Al treilea element foarte important de a propune e transparența contractelor, ideea de aici fiind a îmbunătăți <clears throat> baza de informare pentru evaluarea de risc în statele membre și, desigur, Comisia trebuie să o revizuiască și Știm și am văzut că în trecut la crizele gazului că statele membre nu erau suficient de bine informate în legătură cu posibile restricții în contracte comerciale între furnizori și beneficiari care ehm, sunt foarte importante, deci nu știau, acest lucru trebuie să se schimbe, acest mecanism al notificării automate. Un al patrulea element foarte important îmbunătățirea cooperării cu comunitatea energetică, ocupațiile contractante la acestea, e nevoie de o abordare echilibrată, cu siguranță, în interesul ambelor părți, cu reciprocitate care să fie asigurată și în interesul ambelor părți nu e un ajutor unilateral pentru unii și piața internă se va consolida printr-o abordare coordonată cu comunitatea energetică, va fi o mai mare lichiditate pe piață și o bază mai fiabilă pentru conlucrări clienții protejați și servicii sociale esențiale și aici e nevoie de o abordare echilibrată cu anumită flexibilitate pentru statele membre care este motivația, <clears throat> disponibilitatea de a ajuta pe vecini să nu fie subminată de prea multă generozitate într-un stat membru. Cu toate acestea, o anumită libertate pentru statele membre trebuie să existe. Iată de ce am încercat să avem o <clears throat> cale de mijloc în abordare. Și un ultim element, dar nu mai puțin important, infrastructura Credem că trebuie să ne bazăm pe ce avem, să nu existe un exces de construcții, să conectăm mai bine, să îmbunătățim prin fluxuri inverse. De analiza cost-beneficiu arată că, de fapt, printr-un orizont mai larg, un coridor, de exemplu, s-ar justifica să existe flux invers. Acum doar două state membre direct învecinate pot să profite de aceasta. În concluzie, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat și așteptăm cu interes să continuăm să lucrăm cu dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you. Mr. Poreba. Mulțumesc, domnul Poreba. În încheiere. Da. Câteva cuvinte în concluzie. Aș dori să vă mulțumesc mult pentru toate observațiile. cred că aceste observații nu, nu vor face decât să îmbunătățească avizul meu. Mă bucur că în această sală suntem cu toții de acord că avem nevoie de măsuri suplimentare care vor uh, îmbunătăți și garanta o mai bună furnizare pe piața comună. După părerea mea, ar trebui ca trei lucruri să ne, aspect, să ne ajute în acest sens. Întâi, grupurile regionale, în al doilea rând, regionalitatea, solidaritatea și transparența contractelor. Aș dori să folosesc aceste puncte ca baza textului meu. Aștept amendamente dacă doriți să trimiteți, dar am văzut că cele spuse merg în aceeași direcție cu cele spuse de mine mai devreme, și anume cele trei direcții cheie pe care aș dori să le includ în text. Mulțumesc încă o dată și sunt uh, sigur că textul pe care îl vom elabora împreună va fi un aviz care va da Comisiei de Dezvoltare Regională ideea unei contribuții la acest proces de îmbunătățire a reglementărilor care ne vor da până la urmă o mai bună securitate a furnizării cu gaz în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc. Continuăm cu următorul punct prezentarea unui studiu din partea Departamentului B cu privire la servicii de interes general în perioada de finanțare 2014-2020. Comisia Regie a cerut acest studiu pentru a evalua contribuția Fondului European uh, Structural de Investiții în serviciile de interes general în actuala perioadă de programare. Acest studiu a fost, iată, pregătit și rezultatele vor fi prezentate astăzi de domnul dr. Eric Larson, Senior Consultant. După prezentare, voi da cuvântul membrilor pentru întrebări și observații. Domnule Glarson, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimatul doamnă președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta aici studiul nostru cu privire la servicii de interes general în perioada de finanțare 2014-2020. În contextul politicii de coeziune, lucrând cu aceste servicii, e o provocare și un paradox. E o, o provocare pentru că o mare parte a politicii de coeziune este legată direct sau indirect de dispozițiile serviciilor de interes general. Acest termen, SCI, este rar folosit în politica de coeziune, ține de politica de competitivitate și a fost elaborat pentru a da un echilibru între apărarea interesului public și păstrarea competiției libere și nedistorsionate pe piața unică. Și aici, iată și paradoxul. Aceste servicii sunt foarte importante pentru coeziune economică și locală ele duc la creștere durabilă și politica de coeziune poate influența furnizarea acestor SGI-uri, dar nu se face trimitere la ele. Și atunci ne întrebăm ce sunt aceste servicii. În această prezentare ne referim la acestea care reprezintă activități economice, adică într-un context de piață, care dau rezultate în interesul public general care nu ar fi finanțate fără intervenție publică. Constatăm că e o tautologie aici. Acestea sunt activități pentru care avem regulamente și politici, pentru că e nevoie să existe regulamente și politici. de deci justificarea este, după cum spuneam, tautologică. În al doilea rând, această noțiune nu e nici simplă, nici statică. Nevoile diferă de la o zonă la alta. Diferite grupuri sociale au diferite nevoi și uh, evoluează în timp, așa cum au arătat dezbaterile cu privire la telefonie mobilă, internetul de bandă largă și întrebarea dacă să fie sau nu considerate servicii de interes general. Apoi mai e contextul pieței, care se schimbă în special efectul de, datorită efectului de globalizare, a reglementărilor europene și așa mai departe. Deci e un domeniu foarte dinamic în care e necesar să updatăm aceste uh, politici în mod constant. În această scurtă prezentare vom ne, ne vom uita în primul rând la cum sunt furnizate aceste servicii în Europa, acolo vom, apoi vom vedea contribuția ESIF și în final vom face recomandări. În primul rând, o imagine de ansamblu, aceste servicii de interes general reprezintă 25% din plus valoarea produsă, aproape 30% din forța de muncă ocupată și aproape 22% din toate investițiile. Sigur, asta diferă de la o țară la alta cât privește valoarea adăugată. E mai puțin de 20% în România, dar peste 30% în Belgia, Danemarca, Suedia, Portugalia, Franța. Iată ce de diversitate mai mult decât atât în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Iar cât privește investițiile, 11% în Portugalia și Regatul Unit, la 56% în Lituania. Diferențe mari. Uitându-ne la valorile din 2006-2010, valoarea relativă a acestor servicii a tot crescut în economie. Ei au un factor de stabilizare în perioade de criză economică și asta trebuie avut în vedere. Am constatat că această politică tratează un sfert din uh, economia europeană și e dificil să facem din asta o categorie funcțională a politicilor europene. Putem spune în același timp că aceste servicii reprezintă domeniul cheie în care definim economia europeană, pentru că, așa cum știm, legislația europeană nu afectează aspecte fiscale, de plată, dreptul de asociere, de a face grevă, dar UE ia măsuri pentru a permite autorităților locale și regionale să-și îndeplinească aceste servicii. Deci un element important și o definiție totodată în acest proces. Unii comentatori constată un dezechilibru. Pe de o parte, știm că acest proces pentru soluții europene sunt uh, complicate, dificile, greu de implementat, iar deciziile legale pentru a apărea drepturile individuale de tratate potriva obstacolelor în uh, comerț sau mobilitate sunt luate repede în calcul. Așadar, cadrul de reglementare progresează. Mai putem constata că e un domeniu atât de divers încât e dificil să se formuleze aspecte generale. Dar sunt două căi importante aici. Și anume, pe de o parte, putem reglementa piața încă de la început. Putem spune că dăm un cadru în care piața se poate mișca pentru a furniza aceste servicii publice. Și în al doilea rând ne uităm la efectele pieței și compensăm acolo unde constatăm neajunsuri. Și așa se întâmplă în Uniunea Europeană astăzi, cu excepția unor domenii cu investiții publice majore, piețe de energie sau transport. Care sunt așadar aspectele centrale atunci ale acestor servicii de interes general? Îmbunătățirea practicilor de outsourcing, de externalizare. Așa cum știm, acest obicei este din ce în ce mai comun Trebuie să știm însă că reglementările europene pun niște limite aici, dat fiind cadrul actual, cel mai sigur pentru orice autoritate este să caute externalizare în uh, orice fel de licitații europene pentru a evita acuzații de ajutor de stat. Întotdeauna trebuie ajutate aceste autorități să-și facă treaba în cel mai bun mod posibil. În ceea ce privește calitatea serviciilor, e un alt aspect care trebuie luat în calcul. Elemente de calitate, preț corect, egalitate la acces. De multe ori furnizorii privați nu iau în calcul aceste aspecte, dar e important să menționăm acest lucru. Un alt aspect important, cum să construim aceste parteneriate public-private care îndeplinesc toate așteptările cu privire la interesul și bunurile publice. Știm că a fost creat un centru de expertiză în acest sens și acesta joacă un rol important, dar includerea acestor parteneriate în fondurile de investiții europene s-a dovedit dificil din, din cauza aspectelor de reglementare. Apoi, antreprenoriatul social. O parte tot mai importantă a acestor servicii de interes general și devine tot mai important în mai multe state membre și trebuie să oferim cadre mai stabile, cadre legale mai stabile pentru ca acest domeniu să se dezvolte. Al patrulea rând, o Problema este polarizarea demografică, o concentrare a populației și o scădere a populației. Asta se întâmplă la diferite, diferite viteze, desigur, și diferite evoluții în Europa. Experiența cu privire la tratarea acestor probleme e foarte importantă. Posibilitățile sunt uh, variate pentru schimb de experiență în acest sens. Și un, că un lucru, integrarea transfrontalieră. Se mai, poate, se mai pot face multe în acest sens și acest aspect e unul central uh, la nivel european pentru că ne uităm la cum să evităm sau să trecem peste obstacolele dintre statele membre. Dacă ne uităm la contribuțiile ESIF, constatăm că ESIF susține investiții și nu furnizarea de uh, astfel de servicii. Constatăm că principiul concentrării acestor eforturi prin obiectivele tematice poate limita domeniul de aplicare al serviciilor care poate fi adresat. Adică nu întotdeauna sunt analizate aspectele de fundal și ce poate face SGI, cum ajută educația la funcționarea pieței muncii, de exemplu. Contribuția structurală poate fi dificil de potrivit în aceste alegeri tematice în fiecare program în parte. am văzut că nu există dispoziții specifice pentru astfel de proiecte. Și atunci, ținând cont de acest specific, de cum funcționează aceste activități, cum sunt implementate, ele nu sunt incorporate în regulamentele ESIF. Mai constatăm un rol semnificativ pentru programe de cooperare transnațională și transfer de bune practici pentru dispoziții bune SGI și acestea joacă un rol important în conștientizarea bunelor practici. Există centre care au reușit să creeze, de exemplu, în nordul Suediei, un centru transnațional pentru ajutorarea și reformarea oamenilor care doresc să reintre pe piața muncii. Sau în Germania, la granița cu Franța, în Zarland, tratarea apei menajere. Asta după zeci de ani de cooperare. Iată așadar provocarea de a ajunge la astfel de rezultate prin programul ITC. Pentru asta avem nevoie de continuitate, de un dialog de ani de zile pentru a obține astfel de dispoziții transfrontaliere care să funcționeze bine. Asta am constatat cu privire la aceste bune practici. Aș dori să arăt uh, cum funcționează această contribuție. Am două exemple. Iată procesul de la regulament la program și la ideea pe care o reflectă. Primul exemplu Locuințe sociale în Malta. Este o prioritate de investiție care se numește regenerarea comunităților sărace. Și asta spune că programul din Malta va construi locuințe sociale de calitate ridicată. Programul operațional spune că o face prin regenerarea de spații publice. E vorba de zona portoară din Valeta, iar ideea fusese că prin aceste investiții în uh, locuințe sociale ar exista efecte pozitive asupra sănătății și a integrării sociale. Și dacă încercăm să analizăm uh, această gândire, și aici acest aspect autologic menționat la început intervenția ESIF e relevantă pentru că intervine pe acel segment al pieței locuințelor care are un efect negativ asupra sănătății și integrării sociale. Dacă acesta este obiectivul, dacă obiectivul este să îmbunătățim sănătatea și integrarea socială, am putea pune întrebarea dacă alte tipuri de intervenții ar fi putut fi mai eficiente decât să ne concentrăm pe un anumit uh, cartier din Valeta. Poate că s-ar fi putut folosi și alte tipuri de locuințe, să, să se facă un amestec mai bun. Ideea politicii de competitivitate apare aici un anumit uh, rațional nu a fost formulat încă. Ideea este că se intervine pe piața locuințelor pentru că se constată un efect negativ, pentru că piața liberă generează un cartier uh, decăzut și unde apar probleme de sănătate. Și decât să începem într-o logică politică de coeziune, să spunem că avem aceste obiective de politică de coeziune și că ele ar trebui să determine logica programului, logica de intervenție. Și acest lucru nu s-a făcut și atunci se ajunge la un astfel de tip de intervenție. Investiții în cartier, sigur, el poate fi legitim, îmbunătățirea vieții de cartier de acolo, dar nu știu dacă asta corespunde modului în care a fost elaborată ideea din spatele acestei politici. Acum, o altă cale, o altă idee, accesul la internet de bandă largă în Estonia. Există această prioritate, investiții de creare a rețelelor de bandă largă și se ajunge la un uh, acord parteneriat cu crearea unei astfel de rețele rapide în întreaga țară. Acest program se va gândește, dorește să îmbunătățească serviciile electronice și acoperirea zonelor rurale, <clears throat> duce la îmbunătățirea economiei digitale și a creșterii bazate pe cunoștințe. Și aici, sigur că e, poate fi legitim să spunem că un acces mai bun face posibil ca companiile să înceapă astfel de activități. Da. Să date fiind și alte exemple, vedem că nu e întotdeauna abordarea optimă pur și simplu promovând astfel de activități, ajunge la o cerere mai mare și atunci internetul de bandă largă poate fi construit spontan de companii private. Există și alte căi de a ajunge la acest obiectiv decât uh, doar infrastructura. Iar această logică vine din această abordare a politicii de competitivitate a serviciilor de interes general. Totdeauna aici ne gândim sau autoritățile se gândesc la infrastructură în loc să se gândească la piață. Și atunci să vedem care sunt unele dintre neajunsuri. Um, vedem din anumite contribuții că există anumite contribuții critice în legătură cu contribuția la uh, dezvoltarea regională. Există uh, o logică care uh, Uh, se axează foarte mult pe infrastructură, uh, mobilitate, uh, un preț acceptabil. Există o serie de măsuri diverse care pot să faciliteze ajungerea la o dezvoltare coezivă la nivel regional și o prosperitate mai mare la nivel regional. Um, accentul pe investițiile de infrastructură poate să fie problematic din perspectiva globală. Luăm notă de asemenea că multe servicii de interes general, în ciuda eforturilor eh, din programul actual pentru a avea abordări integrate teritorial, multe dintre ele au o logică sectorială proiectele de transport sunt văzute individual și nu prin implicările lor în ceea ce privește mobilitatea, piața muncii sau integrarea socială. Mm, programele principale din fondul de investiții structurale ar putea să beneficieze mai mult de, de pe urma serviciilor de interes general din punct de vedere financiar, acestea reprezintă o parte minoră din intervențiile ESIF. Ce, care sunt sugestiile noastre pentru perioada actuală de programare, dată fiind, dat fiind cadrul actual? În primul rând, măsuri de conștientizare pentru autoritățile de gestionare uh, și pentru a se utiliza aceste servicii de interes general mai activ pentru a integra aceste servicii și felul în care aceste servicii pot să ajute la atingerea unor obiective de dezvoltare regională. Putem, de asemenea, să încurajăm aceste programe să disemineze bunele practici în ceea ce privește aceste servicii, de exemplu, prețuri acceptabile și accesul uh, la servicii în uh, părțile îndepărtate ale Uniunii. De asemenea, putem să încurajăm utilizarea uh, infrastructurii deja existente pentru a integra mai bine comunitățile locale, măsuri care pot să pot, poate fi mobilizate în măsură mai mare pentru a du- produce servicii de interes general în mod mai eficient și mai integrat. pentru, dincolo de perioada actuală de programare, există o serie de alte perspective care pot să fie dezvoltate. În primul rând, să încercăm să depăș, depășim această uh, mentalitate bazată pe concurență, să folosim ESIF pentru a lucra în mod mai colaborativ uh, prin unirea actorilor, în programe de infrastructură sau prin domenii geografice, să folosim aceste parteneriate în mod activ pentru a găsi interesul public în interesul general uh, către care deja se lucrează. Trebuie să abordăm ESIF mai uh, global ca o um, ca un adjuvant la da, politica de concurență să ținem cont de modelul economiei sociale de piață europene. Contribuțiile la serviciile de interes general trebuie să fie mai puțin sectoriale și uh, integrate mai bine teritorial. trebuie să monitorizăm acordarea acestor servicii, furnizarea de servicii la nivel subregional, pentru că pot să fie, existe ascunse foarte multe disparități. Există cartiere, municipalități care s-ar putea să fie mai dezavantajate decât altele, însă acest efect să fie mascat de uh, statistici. Trebuie să ajutăm toate regiunile să ajungă la nivelul de dezvoltare dorit. Există posibilități mari pentru a promova uh, acțiuni legate de uh, aceste servicii de interes general transfrontaliere putem să organizăm, să continuăm să organizăm transferul de bune practici în domeniul uh, furnizării acestor servicii de interes general, încurajând dialogul între programele principale ESIF. Există posibilități în acest sens, există uh, Uh, posibilități și trenduri în acest sens în politicile macroregionale. Deja există rețele funcționale în care se comunică în legătură cu serviciile, de exemplu în tratarea deșeurilor radioactive, uh, o rețea care a fost dezvoltată foarte bine. Deci este o, un cadru care ar putea să fie utilizat în acest sens. Evaluarea îmbunătățită a plus valorii furnizării serviciilor în zone limitrofe. Deseori este foarte dificil în perioade de, de austeritate bugetară să justificăm aceste costuri suplimentare. Pentru a le justifica, trebuie să le uh, judecăm uh, în funcție de plus valoarea pe care o generează pentru a putea evalua costul uh, comparativ cu uh, plus valoarea economică creată. Și, în ultimul rând, trebuie să examinăm cum susținerea ESIF, ESIF va putea susține antreprenoriatul economiei uh, și inițiativele de economie socială pentru ca susținerea ESIF să creeze condiții pentru acest tip de investiții minime uh, necesare pentru organizațiile non-profit. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare, prezentarea foarte cuprinzătoare și informativă. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, aveți cuvântul, doriți să Uh, interveniți. Domnul Nielsen, vă rog. Att författare också förstår. Eh, först vill jag tacka, jag, jag satt inte i utskottet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că mă aude prezentatorul. Eh, vă mulțumesc pentru această prezentare acestui studiu excelent. Am citit eh, sumarul acestuia și văd că consolidează și confirmă experiențele mele de primar și arată calea către viitor. Acest studiu conține cifre, descrierile probleme, problemelor și, de asemenea, recomandări. Atunci când vorbiți despre aspectele cele mai importante, aș dori să menționez o serie de lucruri. În primul rând, faptul că autoritățile publice, primăriile, autoritățile locale participă din ce în ce mai mult în sectorul social, în munca pe teren. Există o acceptare mai mare, o încredere mai mare în ceea ce privește serviciile prestate și o mai mare coeziune acest lucru trebuie să fie stimulat și apare și principiul asociației sau al parteneriatului care marchează fondurile structurale. Este un principiu care a funcționat foarte bine o spun aici și în calitate de președinte al Intergrupului pentru Economia Socială. Acest sector poate să aibă un rol mult mai mare în statele membre decât în momentul actual. Un alt aspect care mi se pare important este să constat că avem nevoie poate de o politică mai puțin orientată către sectoare. Trebuie să uh, avem în vedere coeziunea și să se creeze un sistem mai eficient și în plus vom avea un rezultat mult mai bun pentru investițiile noastre. Mie mi se pare că comisia noastră regii ar trebui să uh, facă recomandările sale proprii. Eu uh, vă îndemn să citiți cu toții acest document îndemn și secretariatul să o facă, pentru că mi se pare un document foarte important pentru viitorul nostru și atât pentru Comisia Econ, atunci când vorbim despre semestrul european și politicile noastre pentru viitor. Acest studiu ne va fi foarte util în viitor. Vă mulțumesc. Urmează domnul Bogovici. kvalitetno pripravljena in tudi eh, zelo pomembna za naše nadaljne razmišljanje. Într-adevăr, un studiu foarte important pentru activitatea noastră de viitor și pentru viitoarele direcții ale comisiei noastre când trebuie să ne gândim la viitorul politicii de coeziune. Mă alătur celor care sunt conștienți sau convinși de faptul că această coeziune socială este unul din cele mai importante elemente în Europa astăzi și va crește ca importanță pe viitor. De aceea e important ca Europa să-și păstreze spiritul competitiv și în acest sens trebuie să ne asigurăm de coeziune socială. Există diferențe mari între statele membre, există diferențe mari și în interiorul unui stat membru și eu am fost primar timp de ani de zile și știu că există diferențe mari în calitatea sectorului public. Am spus în repetate rânduri. Calitatea sectorului public trebuie îmbunătățită și am putea scădea astfel și sărăcia. Acest studiu a arătat foarte clar acest lucru. Vreau să mai subliniez un lucru. ce anume schimbarea demografică, structura demografică. Uh, cunoaștem prognozele și știu că se vorbește de îmbătrânirea Europei. Există o serie de instrumente noi pe care Europa trebuie să le găsească pentru a da un răspuns la aceste schimbări demografice. Eu am experiențe din Slovenia. Există azile, instituții pentru vârsta a treia, oameni care nu se mai pot îngriji, dar în același timp există în paralel și ajutorul acasă. Noi astfel am reușit să scădem cu 80% costurile, pentru că oamenii puteau continua să locuiască acasă, și aceasta este direcția în care ne-am, spre care ne-am orientat noi. Există și centre de zi pe care le-am deschis și asta ne-a ajutat de asemenea la scăderea costurilor. Astfel, acești oameni se bucură de o viață de înaltă calitate. Apoi, transferurile sociale uh, elementele pentru șomeri, un alt subiect important. Aici, de exemplu, în Slovenia, tinerii se gândesc de mai multe ori până să se decidă dacă să lucreze sau nu. Și mulți se decid că nu are rost să lucreze. Și asta pentru că sunt susținuți social pentru copii și aceste transferuri sociale, aceste venituri sunt mai mari decât un salariu pe care l-ar primi dacă ar lucra. Eu cred că sectorul public ar trebui să arate astfel încât costurile să scadă. Eu susțin astfel de studii. Cred că putem face un schimb de bune practici. Se tot vorbește de schimb de bune practici. Da, trebuie să înțelegem că nu există o soluție unică, general valabilă în Uniunea Europeană. Trebuie să acordăm atenție deosebită anumitor regiuni, salut acest studiu și cred că reprezintă o bună bază pentru continuarea activităților noastre. Mulțumesc, următorul vorbitor. Hvala lijepa. Vrlo kratko zahvaljujem na opširnoj studiji, ali ja ću sumere... mulțumesc pentru acest uh, studiu foarte exhaustiv uh, și pentru că l-ați rezumat. Regulile pe care le avem sunt extrem de complexe sunt și termene pe care nimeni nu le respectă dacă vrem să schimbăm. Și ca să schimbăm lucrurile, lucrurile facem noi reguli care sunt și mai complexe. Deci, ar trebui să facem noi reguli, însă fără să renunțăm la calitate și să respectăm termenele. Vă mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mă uit la paginile de la 180 până la 190, văd că există o legătură concretă între ceea ce uh, este stabilit în regulamente și elementele care privesc serviciile de interes general și cred că este bine 533 spune că Dacă am intrat în uh, aceste detalii și am uh, că, că nu există anumite legături uh, între regulamente și politici. Și o întrebare pe care aș pune-o secretariatului de asemenea ar fi care ar fi momentul să tratăm această problemă. Este vorba de politica concurenței care ține de alte comisii, însă există vreun moment în timp pentru că aici se fac niște sugestii de ordin destul de general. Dacă ne uităm la pagina 118, este, se spune că este ceva de care trebuie să ținut cont în următoarea perioadă, însă pentru mine nu este foarte clar dacă va fi o uh, reformă uh, Uh, comprehensivă sau uh, dacă este doar o reevaluare. Se fac trimiteri la uh, ajutorul de stat legitim sau autorizat și există măsuri destul de clare în acest sens, însă cred că sunt și alte lucruri în politica de concurență, care au fost definite foarte clar, uh, ar trebui să uh, reexaminăm întregul sistem sau uh, mai, sau mai degrabă sisteme de susținere, după cum spunea domnul Bogovici, probleme transfrontaliere, transfrontaliere, cum ar fi accesul la spitale la nivel transfrontalier. Știu că trebuie să susținem mai bine aceste servicii, însă nu îmi dau seama ce trebuie să facem noi eh, după, în urma acestor recomandări, care sunt pașii specifici pe care trebuie să-i parcurg. Poate că parcurgem, poate trebuie să citesc mai în detaliu acest raport, eh, o voi face acest studiu în următoarele câteva zile. Ați menționat eh, concepte cum ar fi locuințele sociale și uh, acest subiect este unul de interes, dar dacă ne uităm la felul cum uh, gestionează diverse state aceste, um, această problemă, câteodată există cooperative sau inițiative care își asumă aceste atribuții, este o întreprindere semi-privată și în alte state există o intervenție 100% a statului Trebuie să se facă o analiză detaliată a legislației statelor membre în, acestor, în aceste domenii pentru a vedea dacă este un aspect uh, care poate să fie reglementat, pentru că atunci când facem regulamente, spunem că trebuie să se facă una sau alta, uh, dar uh, așadar înțeleg că aceste lucruri sunt dificile. Mi-am duc aminte de directiva Bolkenstein, pe care, care a fost atacată de toată lumea, care ne spunea că nu se pot uh, stabili aceste lucruri la nivel european. Așadar, trebuie să fie aplicate regulile concurenței. Așadar, întreba, întrebarea mea foarte concretă este care ar fi pasul următor? Deja avem un sistem foarte complex, toată lumea ne spune că trebuie să-l simplificăm și mă întreb dacă putem să o facem în mod, real, în mod real. Mulțumesc. Da, domn, doamna Rodriguez. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, să mulțumesc prezentatorului nostru pentru acest studiu. Este uh, destul de rar că se menționează regiunile ultraperiferice ceea ce mă bucură. Foarte puțin se vorbește de aceste regiuni. Aceste regiuni sunt uh, menționate în tratatul în articolul 349 și văd că aveți chiar un paragraf dedicat acestor regiuni și aș dori să vă pun uh, câteva întrebări foarte directe sau mai degrabă o clarificare pentru că aș dori să știu, să spuneți mai bine la ce se referă acest aliniat. Aș dori să înțeleg în ce fel fondurile de investiții europene pot să susțină aceste intervicii de interes, aceste servicii de interes general, pentru că acolo sunt menționat și costurile înalte în regiunile ultraperiferice. Cum se poate face față acestor costuri? Pentru că acest alineat nu mi se pare foarte clar. Vă mulțumesc. Puteți să răspundeți la aceste întrebări? În primul rând, mulțumesc pentru aceste întrebări și pentru mulțumirile adresate. Iau exemplul locuințelor sociale din țările de jos. Acest lucru este deja reglementat la nivel european pentru că uh, țările de jos aveau un sistem universal de locuințe sociale și o mare parte din populația țărilor de jos era acoperită de către locuințele sociale, care, ceea ce nu era conform regulilor de concurență și datorită readaptării sistemului la integrarea europeană uh, în mod legitim, Însă odată ce a apărut o situație nouă, ce generează în ceea ce privește coeziunea social-teritorială? este nevoie oare de alte măsuri însoțitoare pentru a însoți această dereglementare în cazul țărilor de jos și al Suediei, care era într-o situație asemănătoare? Uh, este din nou ideea celor două picioare. Trebuie să uh, fie văzute ca două picioare ale politicii europene care trebuie să fie coordonate între ele pentru a înainta. Sunt de acord cu ideea că ne confruntăm cu timpul, ne confruntăm cu viteza dereglementării care este bazată pe uh, decizii juridice care merg foarte rapid, dacă putem să păstrăm pasul cu acel, să ținem pasul cu aceste evoluții în uh, implementarea și gândirea modificărilor la politica de coeziune. Uh, această problemă a ținerii pasului între cele două politici este una foarte actuală. Provision. În ce privește regiunile ultraperiferice și furnizarea de servicii de interes general acolo, există deja în ce privește investiții sprijin extins pentru investiții în aceste zone, în ce privește furnizarea Nu sprijinim prin fondul respectiv o astfel de furnizare, dar pot uh, sprijini și fac într-o mai mare măsură transferul de bune practici. Există asemănări între regiunile ultraperiferice europene, periferia nordului îndepărtat, insule, diverse practici care se pot transfera într-o mai mare măsură prin dialog, prin fondurile structurale. M-aș concentra pe ideea dialogului bună practici, modelelor europene de a face anumite lucruri și cu siguranță un principiu care apare uneori și periculos, mai ales pentru regiuni ultraperiferice, e ideea accesului egal. Să spunem că toată lumea are acces egal, se ajunge la o problemă care până la urmă <clears throat> nu mai are sens. Pe insule mici izolate, n-ai cum să ai același acces la servicii spitalice sau la transport Ideea este de a acoperi nevoile așa cum sunt, de a permite dezvoltarea economică, de a păstra coeziunea socială, de a face viața posibilă în acele zone. Accesul egal ar putea să fie chiar contraproductiv să condamne, zicând nu corespund aceste zone modelului unic al regiunilor europene. Președinte, mulțumesc. E sfârșitul acestei discuții. Uh, the, the Commission shouldn't, I don't think. Înțeleg că sunt două picioare și un singur corp, dar cap există sau nu? Întreabă domnul Van Nistelrooy. Nu vreau să comp lucrurile, dar vreau să fac politica coeziune să facă lucrurile mai bune și putem face mai bine. Dar arăt cu degetul spre comisie. E și ea partea corpului, măcar nu? E partea gânditoare a corpului. Să dăm o șansă și comisiei să vadă întregul studiu. Dacă chiar doriți să spuneți ceva. Cred că e o chestiune majoră care merită o discuție mai amănunțită, mai ales ce a spus domnul Vanisele Roy chestiunea complexității și elementelor adiționale care trebuie să fie incluse vis-a-vis -vis de o simplificare pe care am dorit-o. Lucrurile sunt complicate. Aș vrea să răspund la o întrebare. Îmi pare rău că am venit cam târziu pentru această discuție, deci n-am putut să o ascult pe toată. Dar e un aspect important și anume că n-ar trebui să supraîncărcăm politica de coeziune. Responsabilitatea cu coeziunea în sensul tratatului economic social, e o responsabilitate comună, împărțită între Uniunea Europeană și statele membre. Și mai ales în legătură cu problema accesului la servicii, e chestiunea subsidiarității, echilibrul între ce face Europa și ce fac statele membre. Deci, cred că e un element important de care să se țină cont în discuție. M-a frapat ce s-a spus despre locuințe în special un domeniu care, în primul rând, ține de competența statelor membre. Uh, e ceva care se integrează în reflexia de ansamblu pe care trebuie să o avem. Președinte, mulțumim foarte mult. Nu e ultima discuție în care se utilizează acest studiu, pentru care vă mulțumim și pentru prezentarea lui. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi un cogent la regulamentul 1303 din 2013, cunoscut ca regulamentul dispozițiilor comune. E un corigendum din cauza unor erori uh, tehnice sau lingvistice într-un act legislativ. Secretarul Regii a distribuit acest uh, corigendum pe 6 iunie 2016. Acest document conține 13 uh, colecții de caracter pur tehnic sau lingvistic la textul uh, adoptat în 2013, Regulamentul Instituțiilor Comune. Acest text a fost discutat și convenit de juriștii Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Secretarul Consiliului ne informează că corigendum a fost aprobat de către statele membre deja noi am acceptat procedura de urmat în comisia noastră de pe 24 și 25 mai. Acum stabilesc un termen limitat de 24 de ore în care puteți uh, transmite solicitări secretarului în care să obiectați față de act. Termenul limită este ora 12 la prânz mâine, vineri, 17 iunie. Dacă nu se primesc astfel de solicitări, corrigendumul se va considera că a fost aprobat. Dacă se primesc astfel de solicitări, <clears throat> se va vota la ședința noastră din iulie. E clar? Domnul Bercovic, aveți ceva de adăugat? Da. Mulțumesc. Doar să spun că acest corigendum e rezultatul unui proces foarte îndelungat și Comisia dorește foarte mult să se adopte acum cât mai rapid, pentru că dacă nu se adoptă acum, atunci dăm de dificultăți cu alte procese legislative. Deci am încurajat Comisia noastră să se examineze cu atenție, dar să se miște și rapid. Mulțumesc. Mulțumim. Avem 24 de ore, așa, da? după care vom ști care este decizia membrilor comisiei noastre. Trecem mai departe la diverse. Aveți ceva la diverse? Nu. Nu avem nimic la diverse. Vă aduc aminte că ședința următoare se va ține miercuri 13 iulie dimineața până la 12.30 și după amiaza de la 3 la 6 și jumătate și continuă joi 14 iulie dimineața de la 9 la 12.30. Se suspendă ședința și îi rog pe cei care rămân pentru ședința coordonatorilor să rămână în sală. <clears throat> Vom continua cu ședința coordonatorilor în spatele ușilor închise.